da República Portuguesa. Președintele Republicii Portugalia. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă rog să luați loc. Este o mare onoare pentru mine, dragi colegi să-l uh, salut și să-i urez bun venit pe președintele Portugaliei, domnul Anibal Cavacu Silva. Bine ați venit, domnule președinte al Portugaliei, la Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, avem uh, acum o situație specială și anume că avem două personalități care s-au implicat puternic la aderarea Uniunii, uh, Portugaliei la Uniunea Europeană chiar aici în primul deceniu al participării Portugaliei la această Uniune Europeană au avut de asemenea și un rol important în Uniunea Europeană, însă cele două persoane sunt aici acum, dar cu alte funcții decât pe atunci. Anibal Cavaco Silva era pe atunci premierul Portugaliei și José Manuel Durão Barroso era secretar de stat și după aceea în a doua perioadă ministrul de externe și mai târziu a uh, fost cel care a preluat funcția de premier de la, de la domnul Cavaco Silva. În orice caz, dumnealor au fost responsabili pentru evoluțiile pozitive din uh, Portugalia în acea perioadă și este de aceea o bucurie, cred eu, pentru amândoi să se reîntâlnească aici, în această aulă care reprezintă cetățenii europeni. Bine ați venit, domnule Anibal Cavaco Silva, bine ați venit, domnule președinte al Comisiei Durau Barosu, doamnelor și domnilor, din delegația președintelui Portugaliei, bine ați venit, aș vrea să-i dau cuvântul, de aceea acum direct președintelui Portugaliei, domnul Cavaco Silva. Senhor Presidente do Europeu, Domnule președinte al Parlamentului European, stimate domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, care este pentru mine o mare onoare. Este o mare onoare să pot vorbi în fața Parlamentului European astăzi, pentru că am un mare am respect foarte mult pentru Parlamentul European și pentru rolul Parlamentului European în Uniunea Europeană. În această instituție, în septembrie 2007, eu am spus că eforturile Parlamentului European pentru procesul de integrare al unor țări precum Portugalia sau altele înainte Um, este extrem de importantă pentru toată lumea și nu am uitat uh, loialitatea de care ați dat dovadă atunci când eram premier, în lunile în care am uh, reprezentat Consiliul când Portugalia a avut președinția Consiliului în 1992. Pot să menționez cu satisfacție că am uh, văzut cât de mult a evoluat Parlamentul European de, la, de atunci, de la tratatul de la Maastricht. Parlamentul European are un rol de colegislator și este acum la fel de important în legislația Uniunii Europene ca și Consiliul. Aceasta este o decizie care legitimează toate deciziile uh, Uniunii Europene, toată legislația care se elaborează și care duce la o aprofundare a culturii civice în Europa. Aici, uh, în acest Parlament, putem spune că întâlnim uh, cele mai multe, uh, este momentul și locul potrivit pentru a putea discuta despre chestiunile care sunt de actualitate în uh, țările din care provenim în acest moment al construcției europene și nu numai acum. În ultimul deceniu, ideea europeană a devenit din ce în ce mai concretă. Prin intermediul uh, politicilor Uniunii Europene am devenit un model pentru toată lumea. Au fost înăturate frontierele, există libertatea de circulație pentru uh, persoane, pentru bunuri și servicii, o liberă circulație a cunoștințelor și a culturii și s-a instaurat și piața unică. De fapt, acum putem vorbi de cel mai mare bloc economic din lume și avem și o monedă unică. Senzația de apartenență la o comunitate este din ce în ce mai puternică. Din păcate însă astăzi ne aflăm într-o situație în care constatăm că integrarea și toate eforturile și succesele pe care le-am obținut uh, de la fondarea Uniunii Europene de către uh, părinții fondatori nu mai sunt cu adevărat uh, văzute la adevărata lor valoare. Creșterea economică se lasă așteptată, în unele țări sunt chiar în recesiune, iar șomajul este o realitate dramatică. Acestea sunt cele mai mari provocări cu care trebuie să ne confruntăm acum acum deja de ceva timp și în fața acestor provocări putem spune că n-am găsit încă o soluție eficientă și o reacție potrivită. Nu este surprinzător faptul că există o prăpastie din ce în ce mai mare între cei care iau deciziile și cetățeni. Acum, uh, mai precis, 28 uh, de ani, pe 12 iunie 1985, Portugalia a semnat la Mănăstirea Dos Geronimos uh, aderarea la Uniunea Europeană. Iar aderarea la Comunitatea Europeană a dus la o consolidare a procesului democratic în Portugalia. Și putem spune și că această aderare a dus la o evoluție pozitivă a Portugaliei până astăzi. Portugalia a participat la consolidarea construcții europene încă de la aderare. Și Portugalia și-a adus moștenirea istoriei sale în Europa ca parte a dialogului uh, atlantic și prin diversitatea culturală și lingvistică pe care am adus-o în Uniunea Europeană, suntem într-adevăr, uh, cred eu, un, actor important. Avem legături cu Africa, cu alte continente și comunitatea vorbitoare de portugheză în lume este extrem de importantă și în America Latină. Toate acestea sunt uh, puncte importante pentru că prin aceste elemente putem noi să contribuim la Uniunea Europeană și la proiectele ei. Știți probabil că portughezii în momentul de față simt puternic criza economică și financiară cu consecințe grave sociale. În ultimii ani, putem spune că am trecut prin cei mai dificili ani din istoria recentă a Portugaliei. De la jumătatea anului 2011, Portugalia a făcut eforturi considerabile pentru a-și îmbunătăți situația economică și financiară și pentru a face reforme structurale în cadrul programului care fusese negociat cu instituțiile internaționale. Procesul de consolidare pentru uh, bugetul nostru a avansat, deși uh, toate condițiile externe economice nu au fost neapărat favorabile și au fost în orice caz mai defavorabile decât ceea ce se prevăzuse atunci când se negociase acordul cu instituțiile financiare. E vorba chiar de un șoc asimetric cu care am fost confruntați, iar în țara mea am constatat cât de dificilă și dură poate fi recesiunea care deja uh, este prezentă de 10 trimestre. Șomajul a ajuns la 17,7%, iar șomajul la tineri chiar la 42%. Asistăm așadar cu multă îngrijorare la o creștere a sărăciei în societatea noastră, cu fenomenele aferente, bineînțeles se cer sacrificii foarte mari de la poporul portughez și uh, poporul portughez putem spune că a dat dovadă de răspundere, a încercat să îmbunătățească solidaritatea și întrajutorarea într-un moment care este extrem de dramatic și de dificil pentru societatea noastră. Stimate domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor deputați, această criză a arătat cu adevărat cât de interdependenți suntem noi, statele Uniunii Europene, unul de altul și mai ales statele din zona euro depind foarte puternic unul de celălalt. Bineînțeles că acesta este și uh, rezultatul integrării pe care am dorit-o în Uniunea Europeană. Nu putem să mai izolăm situația dintr-un stat membru de situația generală a statelor din Europa. Suntem o Uniune și nu suntem doar o sumă de state și de piețe. Aceasta face atât de dificilă această construcție și aceasta face și diferența atunci când încercăm să înțelegem situația actuală, încercând să găsim o soluție adecvată. În ultimii ani, trebuie să spunem acest lucru foarte clar, eforturile Uniunii Europene pentru îmbunătățirea situației financiare în țara, țările cu mari dificultăți au dus la o disciplină bugetară și la o uh, mai strictă și la reguli mai stricte de supraveghere în ceea ce privește coordonarea economică. Banca Centrală Economică a anunțat la rândul ei că va interveni pe piețele secundare în ceea ce privește datoria publică din ce în ce mai mult și fără să mai aibă intermediari. Aceasta pentru a putea combate atacurile speculative, speculatoare care au atacat, care au fost uh, adresate Uniunii Europene și credem de asemenea că această criză a arătat în același timp și vulnerabilitatea Uniunii, Uniunii Europene. Răspunsul la criza din zona euro a venit foarte încet și cel mai mare eșec al Uniunii Europene a fost uh, până acum și este în continuare și uh, astăzi uh, îmbunătățirea condițiilor de pe piața muncii și creșterea economică. În 2012, um, zona euro a ajuns la o scădere a PIB-ului pe cap de locuitor de 0,6% și uh, previziunile ne arată că în 2013 această situație se va înrăutăți. Um, șomajul din Uniunea Europeană a crescut în ultimii 5 ani din ce în ce mai mult. 26 de milioane de oameni sunt șomere în momentul de față și 5,7 milioane din aceste persoane persoane sunt tineri. Zona euro se află în cel de-al șaselea trimestru consecutiv de recesiune din punct de vedere al uh, PIB-ului și în al optulea trimestru consecutiv uh, de reducere a investițiilor. Este evident că există uh, o diferență față de tendințele din Statele Unite și din Japonia. Demasiado timpul. Pentru prea mult timp, atenția a fost pe austeritate și epurarea conturilor publice. Lăsând pe planul 2 creșterea economică, întârzierea în abordarea reformelor structurale a adus prejudicii competitivității în mai multe state membre. Întreprinderile uh, trebuie să facă față unor condiții de finanțare negative. Scăderea încrederii aduce în continuare prejudicii investițiilor contractarea cererii interne în întreaga zonă euro agravează impactul măsurilor pe care Portugalia a trebuit să le ia pentru a atinge obiectivele de deficit bugetar. Toate acestea contribuie la accentuarea recesiunii și duce șomajul la niveluri de-a dreptului inacceptabile. Dacă e să luăm exemplul țărilor care trec printr-un program de consolidare a deficitului public și dacă se adaugă politici de tip contractare în alte state, constatăm că e vorba de recesiune în întreaga Uniune Europeană. E situația de azi. Și, în mod flagrant, se constată că ce se face în alte uh, blocuri economice uh, se merge pe direcția expansionistă. Nu e vorba de o lipsă de viziune a Comisiei Europene sau a Parlamentului European. E clar că obiectivele de creștere economică și de creare de locuri de muncă, din păcate, nu au devenit obiective ceva mai devreme, înainte, în decembrie 2011, bună oară, înainte de corectarea deficitelor bugetare. Nu putem construi o uh, Europa, o Uniune economică fără discipline și sancțiuni. Se spunea în decembrie 2011, e nevoie de creștere și de locuri de muncă. Nu mai trebuie să citez numeroasele ocazii în care, prin vocea deputaților din Parlamentul European, din familii politice foarte diferite, uh, inclusiv deputații portughezi sau dumneavoastră, domnule președinte Schulz, toată lumea a alertat asupra acestei probleme. Ezitările și constrângerile politice din statele membre fac că am pierdut mult prea mult timp în a recunoaște că problemele financiare din anumite state membre, de fapt, le afectau pe toate și că criza din zona euro nu se putea rezolva doar cu măsuri de austeritate în țările în care se constata uh, un uh, deficit uh, exagerat. Ar fi trebuit să recunoaștem mai devreme uh, avantajul pe care îl aduc stabilizatorii automatici în economie, adică de a nu depune toate eforturile pentru consolidarea bugetară, deoarece recesiunea reduce veniturile fiscale. Interdependența economică și financiară la care m-am referit și înainte solicită din partea statelor membre o coordonare consolidată a politicilor lor țările nu-și mai pot rezolva singure problemele, iar pe de altă parte, la nivel european, încă nu dispunem de toate instrumentele pentru reacționa în mod eficace. Ne aflăm practic într-o fază de tranziție. Instrumentele din trecut nu mai sunt suficiente pentru ca Europa să răspundă provocărilor prezentului și nici pentru a pregăti viitorul. Prin urmare, Trebuie să avansăm către o veritabilă uniune economică și monetară cu diversele sale componente bancare, bugetare, economice. Acesta trebuie să fie un element esențial al strategiei Uniunii Europene. Au existat câteva contribuții pertinente în dezbaterea vizând noua fază a integrării europene și aș sublinia noțiunea de blueprint pentru o uniune economică și monetară aprofundată și veritabilă uh, prezentată de Comisie. Și aici Parlamentul trebuie să joace un rol central. Sunt sigur că Parlamentul se va ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor deputați, Așa cum reușita Europei e fundamentală pentru Portugalia și reușita Portugaliei este fundamentală pentru întreaga Europa. Portugalia mizează pe susținerea instituțiilor și partenerilor săi în promovarea creșterii economice sau în crearea de locuri de muncă, trebuie să putem conta pe acest sprijin. Mai multe domenii sunt decisive pentru a ne atinge obiectivul. Pe de o parte, e nevoie de a ameliora condițiile de finanțare a economiei, îndeoseb finanțarea IMM-urilor, așa încât fie că sunt fondurile structurale sau Banca Europeană de Investiții, contribuția lor să fie importantă. Apoi, în ce privește Banca Centrală Europeană, e nevoie de un răspuns clar din partea acestea pentru ca mecanismele de transmisie monetară întreaga zonă euro să fie operaționale. Uniunea monetară și bancară este de asemenea crucială pentru a combate fragmentarea pieței creditelor și a nu mai fi amenințat de riscul datorilor suverane, favorizând finanțarea economiilor în condiții echilibrate și concurențiale. Este imperativ să reducem costul excesiv al creditelor către întreprinderi, care împovărează economia anumitor state și e cazul Portugaliei. Costul creditelor pe care întreprinderile portugheze trebuie să-l plătească e cu mult superior costurilor uh, pe care trebuie să le plătească alte întreprinderi în altundeva în Europa. Iată de unde și sentimente legitime de injustiție. Ar fi pertinent ca țările care trec printr-un program de ajustare economică să poată conta pe încurajarea și susținerea la nivel european, susținere pentru reformele structurale care le-ar putea ameliora competitivitatea pe piața globală. De asemenea, pentru a garanta durabilitatea datoriilor publice ar trebui să poată beneficia uh, pe o perioadă tranzitorie de un regim special care să le permită să acorde avantaje fiscale investitorilor în sectorul bunurilor cesivile. Și aș dori acum să vorbesc și despre cadrul financiar multianual. Împărtășesc frustrarea multora din Parlamentul European vis-a-vis -vis de lipsa de ambiție a Consiliului European. Cu toate acestea, în circumstanțele actuale, fac apel la obținerea unui acord rapid în negocierile cu Consiliul și o altă exigență, dacă ne dorim ca Portugalia să izbândească, e să putem reveni pe piețele de finanțare externă. Acest aspect e de asemenea un jalon în restabilirea încrederii și ca atare în relansarea investițiilor în țara mea. Primii pași au fost făcuți atunci când s-au emis obligațiuni pe 5 sau 10 ani, ceea ce s-a întâmplat în anul acesta. Însă, susținerea uh, instituțiilor europene și a partenerilor noștri continuă să fie necesară. Mm, e o contribuție pozitivă maturitatea datoriei Portugaliei. Eligibilitatea țării mele pentru uh, implicarea BCE în uh, asemenea datoriei publice. Reamintesc angajamentul semnat de șefii de state și guverne din zona euro în declarația lor din iulie 2011 și aș cita. Suntem deciși să continuăm să susținem țările care sunt implicate în programul de ajustare până când aceste țări să poată recăpăta acces la piețe. Atâta timp cât țările duc la bun sfârșit programul impus. În ce privește forma în care angajamentul se va concretiza, va putea aplana reîntoarcerea la piețe. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, identitatea culturală europeană s-a construit cu ani în urmă prin împărtășirea de idei și valori comune. Prin ceea ce ne distinge ca civilizație ce apără libertatea și democrația. Europa e un loc în care mulți își doresc să ajungă și nu doar din motive economice, este un loc al demnității umane, o destinație a libertății și a justiției. Totuși, abia după un război mondial care a devastat continentul nostru și care a costat multe vieți omenești, abia după am putut alcătui o Europa unită. Dacă această uniune nu ar exista, riscul de a ne confrunta cu noi conflicte și tragedii nu va fi suficient de îndepărtat de orizontul nostru. Uniunea Europeană e un proiect de pace, cum o reamintea în recent Comitetul Nobel. Proiectul de pace al părinților fondatori, proiect de stabilitate și bunăstare. E limpede că am parcurs un drum lung de mai multe decenii în piața comună, iar acum o veritabilă uniune economică și monetară. Sunt pași semnificativi și ne îndreptăm și către o uniune politică. Destinul colectiv al tinerilor noștri care au circulat mereu pe un teritoriu fără frontiere nu mai acceptă să trăiască altfel și în numele păcii am decis să ne punem la oaltă eforturile pentru a construi o repo mai puternică, liberă, mai solidară și cu mai multă coeziune. Suntem europeni grație istoriei, dar printr-o alegere liberă am decis să construim o Europa ai care membrii suntem. Și nu a fost un drum ușor. Ar fi grav să ne întoarcem în urmă în cazul în care Europa abandonează spiritul Uniunii ancorat în idealurile sale, o Europa solidară. Iar dacă ar fi să renunțăm la acest model, inclusiv în relațiile noastre cu alte spații economice și politice din întreaga lume și în acest context solidaritatea este un imperativ politic și moral al diverselor state membre. Dar este și un principiu esențial de apărare al interesului comun. Suntem împreună, suntem o uniune, într-o suntem o Uniune atât în perioadele faste cât și în cele nefaste. Criza economică a adus și o criză a legitimității democratice, pentru că tot mai mult popoarele Europei se distanțează de liderii lor și apar semnale neliniștitoare. Cum că proiectul european nu mai mobilizează uh, cetățenii și nu mai entuziasmează ca în trecut. Criza a făcut să renască egoisme naționale pe care le-am crezut de mult apuse și care sunt contrare spiritului uh, pe baza căruia am visat un spațiu de libertate și justiție. Astăzi, cu 26 de milioane de șomeri, criza Europei cere o soluție realmente europeană. O soluție europeană nu e doar una economică sau financiară. Trebuie înainte de toate și să aducem un răspuns social, cultural și politic care să meargă în direcția așteptărilor legitime ale popoarelor europene. E singura modalitate de a readuce încrederea. 2013 este anul european al cetățenilor. În 2014 vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Și, cu siguranță, va fi un test al mobilizării cetățenilor. Pentru a recâștiga încrederea popoarelor din Europa, nu e de ajuns să facem declarații retorice sau declarații de intenție pentru ca cetățenii să creadă în instituțiile europene, e urgent să luăm decizii curajoase care să dovedească autenticitatea proiectului nostru colectiv, care sunt interesele și valorile noastre, care e metoda comunitară. Nu mai putem pierde timp. Acum, în 2013, Trebuie să dăm motive de speranță celor peste șase milioane de tineri care nu au un loc de muncă. Să celebrăm anul cetățenului, cetățeanului european înseamnă să mizăm pe creșterea economică, pe lupta împotriva șomajului. Doar așa putem recâștiga încrederea civică pentru proiectul în Europe Unite. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor deputați, Așa cum afirmă și declarația Schuman și citez, Europa nu se va face dintr-o singură dată. Ea se va face prin evenimente concrete, creând mai întâi o solidaritate efectivă. Astăzi nu am putea găsi o modalitate mai bună de a descrie provocările cu care ne confruntăm și felul în care trebuie să le răspundem. În numele unei solidarități autentice a venit momentul să arătăm rezultate concrete cetățenilor, așa încât Europa să fie un spațiu al speranței pe care noi toți împreună să îl construim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru aceste cuvinte. Doamnelor și domnilor, cred că în numele tuturor pot să-i mulțumesc domnului Anibal Cavaco Silva